ritmului. Deci, astăzi comemorăm cele peste 5.000 de victime ale terorismului în Europa și ne exprimăm solidaritatea cu persoanele rănite sau care au suferit barbaria terorismului. Atacurile cu bombă de la Madrid acum șase ani, pe 11 martie 2004, în care s-au registrat uh, 191 de morți din 17 țări, precum și uh, bombele care au explodat la Londra pe 7 iulie 2005, pot fi considerate printre cele mai groaznice acte de terorism care au avut loc vreodată pe solul european. Terorismul este un atac împotriva noastră a tuturor și lovește însuși țesutul societății noastre democratice. De aceea, Europa va fi întotdeauna unită în lupta împotriva terorismului, fie că e vorba de terorism separatist, religios sau politic. Terorismul nu poate fi niciodată justificat în niciun fel și din niciun motiv. Această zi europeană ne dă posibilitatea să ne demonstrăm uh, faptul că niciun terorism și niciun act de terorism nu va fi niciodată capabil să ne distrugă încrederea în valorii cheie cum sunt uh, drepturile umane fundamentale sau democrația. Mulțumesc! Cari colegi! Dragi colegi! În această dimineață, conferința președinților a hotărât, conform articolului 134, aliniatul 3 din regulament, să modifice calendarul sesiunilor parlamentare și să convoce o plenară a Parlamentului pe, pentru miercuri 7 aprilie de la 14.30 până la 16.30. Ordinea de zi a acestei ședințe va fi, um, pe ordinea de zi a acestei ședințe va fi raportul Consiliului și declarația Consiliului în legătură cu rezultatele Consiliului European de pe 25 și 26 martie 2010.